Chers collègues, je vous propose que nous commencions. Dragi colegi, vă propun să începem lucrările. Nu cred că aveți observații în legătură cu ordinea de zi. Prin urmare o adoptăm. Nu am comunicări precise acum. Trecem deci la punctul 3, examinarea PESCO, cooperarea structurată permanentă. Primul nostru punct de vedere se referă la, se referă la revizuirea procesului um, de cooperare structurată permanentă. Eu urez bun venit domnul Arnaut Molenar, șef de la SEC, șef de pol 1 de la SAE, capitanul Lars Schumann de la Divizia Concepte și Capacități de la Statul Major al UE și domnului Alessandrino Sinioni, șef de unitate PESCO, la Agenția Europeană de Apărare, și domnul Jean-Pierre Molny, director adjunct la Institutul de Relații Internaționale și Strategice IRIS. Acum, ca să reamintesc câteva elemente de bază pe care le cunoașteți și dumneavoastră, cooperarea permanentă structurată apare cu tratatul de la Lisabona și oferă posibilitatea pentru nucleul de state membre să-și dezvolte colaborarea în domeniul apărării prevăzută deci în 2010, a fost în sfârșit activată în 2017 de un grup mare de 25 de state. E o dispoziție proprie din politica de securitate și de apărare comună și se bazează pe conceptul de integrare diferențiată. În timp ce PESA implică toate statele membre, PESCO le permite unui grup de state să se implice în mod voluntar în angajamente mai uh, ce țin de cheltuielor din domeniul apărării sau participarea la programe de înarmare în cooperare europeană sau cu ceea ce privește consolidarea de capacități operaționale. Deci uh, conține 20 de angajamente obligatorii pentru a dezvolta și exploata mai mult capacități de apărare. Concomitent cu adoptarea deciziei care stabilește PESCO, o primă listă de proiecte individuale a fost uh, prezentată în decembrie 2017 și aprobată oficial în martie 2018. O foaie de parcurs cu privire la funcționarea PESCO a fost adoptată în martie 2018, după care 17 noi proiecte individuale au fost adoptate în noiembrie 2018, după care alte 13 în noiembrie și astfel numărul total este de 47 de programe individuale PESCO. Aceste proiecte se referă la domenii cum ar fi formarea, dezvoltarea de capacități sau starea de pregătire operațională în domeniul apărării. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene um, a prezentat în mai 2019 un prim raport cu privire la aplicarea PESCO. Și um, Consiliul pe 6 mai a luat act de propunere din raport și a adoptat niște recomandări. Acum am ajuns la o etapă de punere în aplicare când trebuie să evaluăm această cooperare, să vedem care sunt aturile, neajunsurile și succesul cooperării depinde de rezultatele ceea ce privește contribuțiile cu care vin statele membre, contribuții care le permit să-și îndeplinească angajamentele mai obligatorii din cele 5 domenii definite la articolul 2 din protocolul 10. Respectarea acestor angajamente va spori capacitățile UE, precum și autonomia sa strategică. Însă ne punem întrebarea următoare acum. S-au atins oare obiectivele PESCO? Sunt dacă da, care? Sunt pe drumul cel bun? Uh, când și-au luat angajamentul în cadrul PESCO, statele membre și-au luat angajamentul să respecte nivelurile fixate în împreună în ceea ce privește cheltuielile de investiții în domeniul echipamentelor de apărare și-a luat angajamentul să-și coordoneze politicile, să-și armonizeze nevoile, să pună cât mai mult împreună echipamentele, formarea personalului și mijloacele logistice pentru a avea o interoperabilitate și o capacitate de desfășurare a forțelor sporită. Ce se mai întâmpla? Deci până în martie anul acesta, înaltul reprezentant își va prezenta al doilea raport anual PESCO, punctul de plecare al revizuirii strategice, care are ca obiectiv evaluarea obiectivului de respectare a angajamentelor luate de statele membre în cadrul PESCO pentru a pregăti obiectivele pentru perioada 2021-2025. Pe baza acestui revizuiri, Consiliul va adopta recomandare pentru statele membre în mai 2020. Ceea ce se va întâmpla probabil în Consiliul de Afaceri uh, externe în toamna lui 2020 va fi etapa finală a procesului odată cu revizuirea deciziei Consiliului din 2017. Parlamentul a hotărât să facă o recomandare către Consiliu înainte de modificarea deciziei din 2017 și raportorul nostru pentru această recomandare este domnul Radoslav Sikorski de la grupul PPE. Deci v-am reamintit cum stau lucrurile și de aceea avem astăzi această reuniune pe acest subiect. Acum, ca să încep, domnule Molenar, vă dau dumneavoastră cuvântul pentru a ne prezenta procesul de revizuire strategică a PESCO, a metodologiei adoptate pentru această revizuire și primele concluzii la care ați ajuns și pe care le puteți împărtăși. După aceea voi da cuvântul capitanului Schumann de la statul major al Uniunii Europene, care ne va prezenta perspectiva utilizatorilor finali, adică a militarilor, după care reprezentantul Agenției Europene de Apărare va interveni și, în sfârșit, domnul Molni ne va împărtăși punctul lui uh, de cercetător în ceea ce privește modul în care această revizuire a PESCO se articulează cu alte inițiative, cum ar fi Fondul European de Apărare și să știm în ce măsură poate contribui la o precizare mai mare a conceptului de autonomie strategică europeană în domeniul apărării. Îi dau acum, prin urmare, cuvântul domnului Arnu Molenar pentru aproximativ șapte minute. Euh, euh, euh, mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru ocazia de a vă prezenta situația acestei revizuiri a PESCO. E o etapă importantă din activitatea noastră de control în domeniul apărării și uh, e important să menținem Parlamentul informat în acest proces. Și aștept uh, cu nerăbdare schimbul nostru de vederi. Bineînțeles că noi colaborăm mult la secretariatul PESCO cu uh, colegii noștri de la agenție Deciziile și discuțiile, bineînțeles, că depind de cele 25 de state care participă și care sunt membre ale Consiliului. Temeiul juridic pentru această revizuire strategică a fost oferit deja în decizia de înființare și obiectivul este să evaluăm și să actualizăm angajamentele obligatorii la sfârșitul fiecărei etape PESCO. Prima etapă se încheie anul acesta, următoarea va fi 21-25, după care vom defini uh, ce urmează. Deci trebuie să ținem cont de progresele făcute în ceea ce privește realizarea angajamentelor PESCO până acum, precum și uh, situația și evoluția situației de securitate. Per ansamblu, trebuie să știm că PESCO a fost uh, lansat uh, recent, în decembrie 2017, deci nu ar trebui să ne așteptăm la schimbări majore. Însă, în același timp, e ocazie să vedem ce anume putem șlefui, îmbunătăți pentru ca PESCO să continue. Și, bineînțeles, asta e o chestiune prioritară și pentru noul înalt reprezentat. Din capul locului aș vrea să vă spun că problema participării statelor terțe deci a condițiilor prin care în mod excepțional pot fi invitate state terțe la proiectele PESCO, e încă o chestiune nesoluționată. Asta e acum în mâinile președinției rotative croate, deci ei încearcă acum să găsească o soluție. S-au făcut progrese bune anul trecut, însă nu s-a ajuns la un consens. Și acest subiect ca atare nu face parte din această revizuire strategică de anul acesta. Deci e o altă pistă de acțiune importantă, bineînțeles, de soluționat în uh, următoarele săptămâni. Am lansat un proces structurat cu secretariatul și cu statele membre pentru a identifica ce anume trebuie să îmbunătățim sau am putea îmbunătăți. Deci suntem în prima etapă. Adunăm idei, contribuții din partea statelor membre cu privire la diferite chestiuni. Un al doilea pas va fi următorul. Înaltul reprezentant va oferi niște recomandări la următorul raport anual cu privire la implementarea PESCO, raport pe care îl va primi Consiliul pe la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, după care Consiliul va oferi orientare prin recomandările PESCO care urmează să fie adoptate în mai. Al treilea pas va fi revizuirea actelor juridice, dacă va fi nevoie, pentru a oglindi modificările și îmbunătățirile stabilite și asta se va face până la sfârșitul anului. Aici e vorba de decizia de înființare a PESCO. Dacă uh, e nevoie de uh, modificări legale sau decizia de stabilire a regulilor de guvernanță și a protocolelor PESCO. După aceea, și ajungem deja la începutul anului viitor, după aceea vom revizui obiectivele mai precise pe care le-am stabilit pentru planurile de implementare a diferitelor angajamente. Deci va fi o altă etapă din acest proces după revizuirea PESCO, însă etapă importantă pentru a ajunge la o definire mai um, detaliată a nevoilor noastre în următoarea perioadă. PESCO. În cadrul acestui proces structural, Uh, evaluăm angajamentele, proiecte și procesele, demersurile. Și în aceste domenii vă pot spune că obiectivul este să stabilim, să așternem calea pentru următoarea etapă și din punct de vedere politic trebuie identificate niște rezultate tangibile pe care le dorim prin PESCO în următorii ani, deoarece până la urmă asta e important pentru credibilitatea PESCO. Acum, dacă îmi permiteți, mă voi referi la cele trei domenii angajamentele, în primul rând. Aici trebuie să fim cam realiști, aș zice eu. Adică, statele membre acum internalizează aceste 20 de angajamente în planurile lor de apărare naționale. Deci trebuie să fim puțin precauți aici în ceea ce privește modificările drastice. În al doilea rând, ne concentrăm pe consolidare și implementare și aici raportul anual al înaltului reprezentant va fi uh, o etapă importantă în ceea ce privește progresele realizate. Și în al treilea rând, un lucru pe care deja am început să-l discutăm, e să ne concentrăm mai mult pe angajamentele operaționale, adică să avem uh, posibilitatea de a interveni mult mai rapid în cadrul uh, PESA. Aici, dacă nu se pot oglinda oglindim, mă scuzați, actualizările aici, poate vom folosi aceste obiective mai precise pentru a oferi o orientare mai detaliată. Referitor la proiecte, avem 47 de proiecte. Ideea este să ne concentrăm în continuare, să facem progrese pentru a ne spori capacitățile și pentru a mări viteza de reacție. Acum, dat fiind volumul proiectelor, acum intrăm practic uh, la discuțiile legate de o eventuală grupare a acestor proiecte pe domenii pentru a obține sinergie. Logistică, de pildă, mobilitate sau uh, securitate cibernetică. Însă, bineînțeles, membrii proiectelor respective trebuie să ia această decizie de grupare și colegul nostru Alessandro Cignoni ne va da mai multe detalii, colegul de la Agenția de Apărare. Acum, al treilea domeniu, metoda de lucru. Cum putem alinia aceste procese din PESCO de revizuire anuală din domeniul apărării, care își are propriul său ritm și ciclu de luare deciziilor. Deci cum să facem legătura între acestea și uh, Fondul European de Apărare. Uh, o altă chestiune legată de metodologie, evaluarea. Cum o putem consolida, deoarece e esențială atât în ceea ce privește angajamentele, cât și progresul proiectelor pe viitor. Bineînțeles că ne concentrăm pe progresele PESCO, însă nu ar trebui uh, să vedem asta izolat. E important să avem o coerență față de alte inițiative. Vorbeam, de exemplu, de Fondul European de Apărare care e important în cadrul acestei revizuiri și faptul că în altul reprezentant și agenția pot juca un rol uh, foarte important împreună cu colegii de la comisie. Însă, dincolo de instrumentele de apărare, poate că ar trebui să ne gândim uh, și la faptul că PESCO ne oferă, um, să zicem așa, o legătură cu alte domenii de securitate, care nu erau uh, prezente, să zicem așa, în, în momentul înființării, cum ar fi facilitatea pentru pace, uh, planificarea militară, evoluțiile legate de securitatea maritimă sau prezența maritimă coordonată, amenințările hibride sau activitatea noastră în domeniul schimbării climatice și al apărării. Ca să închei, principalul meu mesaj ar fi următorul statele membre, într-adevăr, au pus pe picior un instrument unic, bazându-se pe tratat, deci un angajament unic, obligatoriu, luat de 25 de state membre, e ceva unic, nu cred că există asta nici măcar în contextul NATO. Deci PESCO oferă un cadru uh, cuprinzător de cooperare mai strânsă în domeniul apărării și, prin urmare, cel mai important e să menținem această importanță politică a acestui instrument. Există motive um, strategice, economice, care sunt relevante și acum, chiar mai relevante decât, decât uh, la momentul lansării. Deci au trecut 2 ani și um, e clar că a trebuit să așteptăm puțin timp pentru a ajunge la rezultate din partea acestor proiecte. În ceea ce ne privește pe noi, secretariatul, vom colabora cu statele membre pentru a obține rezultate și vom continua pe aceeași cale pentru ca Uniunea să devină mai puternică și mai sigură. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Acum îi dau cuvântul capitanului Lars Schumann de la statul major al Uniunii Europene. Yeah. Thank you, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru că mi-a oferit oportunitatea de a mă adresa Parlamentului astăzi. După ce domnul Molnar a prezentat în mod foarte cuprinzător activitățile noastre din cadrul uh, PESCO și înainte ca domnul Sinioni să vă prezinte în detaliu mai multe proiecte, eu aș dori să mă concentrez pe câteva aspecte militare. În ultimă instanță, ceea ce contează este cum reușim noi să folosim instrumentul militar cu succes atunci când este necesar. Cum uh, planificăm misiunile și operațiunile, cum uh, completăm uh, declarația de necesar și cum ne pregătim efectivele. Situația actuală poate fi îmbunătățită foarte mult Totuși, acum nu facem uh, un exercițiu teoretic. În termeni concreți, vorbim despre siguranța bărbaților și femeilor care uh, luptă peste hotare. Trebuie să ne pregătim și pentru uh, situații neașteptate și avem nevoie de discuții cuprinzătoare, holistice, care să definească obiectivul final al PESCO. Este important să măsurăm situația actuală și să stabilim ce trebuie să fie ajustat. Avem uh, nevoie de regularitate și uh, în rapoartele anuale. Evaluarea strategică este acum o ocazie foarte bună în care putem evalua dacă lucrurile se fac bine și dacă suntem pe calea cea bună. De asemenea, ne oferă ocazia de a analiza sinergiile cu alte inițiative de apărare și cu alte procese. Trebuie să ne concentrăm, să reflectăm la ce s-a realizat până acum și să facem eforturi uh, suplimentare. Din perspectivă militară, trebuie să ne concentrăm uh, pe atingerea ambițiilor uh, europene la nivel militar. Deja Consiliul s-a referit la un pachet de spectru complet, care trebuie să reprezinte obiectivul nostru final. Poate că este util să definim acest concept. Ce vrem să spunem? prin el și sper că um, pactul strategic discutat acum la Consiliu uh, poate să ne uh, facă să ne concentrăm mai bine și să definim mai bine aceste obiective. Trebuie să înțelegem bine care ne sunt uh, necesitățile pe teren, care ne sunt capacitățile. Trebuie să vedem care sunt obiectivele noastre uh, la nivel înalt, care ne sunt lipsurile pe, scu- pe termen scurt, pentru a ști în ce direcție trebuie să ne îndreptăm. Cerințele operaționale 12, 13 și 14 trebuie să fie consolidate. Noile propuneri de proiecte trebuie să se concentreze și mai mult și mai cuprinzător pe uh, adresarea lacunelor uh, de capacitate la nivel înalt pentru a ne atenua um, aspectele unde nu excelăm. Trebuie să ne concentrăm mai mult și pe rezultate și trebuie să uh, ne subliniem procesele de a patra generație, interconectând forțele existente pentru ca ele să poată fi accesibile și utilizabile pentru de către misiunile în derulare. Acum există 47 de proiecte în derulare. Ele trebuie să fie grupate, proiectele similare trebuie să fie grupate pe clastere, respectând condițiile exprimate și stabilite de statele membre participante. ar trebui uh, ca lucrurile să plece de jos în sus și să ne păstrăm autonomia. Însă, desigur, secretarul PESCO trebuie să facă acest lucru. Trebuie să subliniez că implicarea Comisiei Militare în fiecare fază a procesului strategic va confirma faptul că PESCO este inițiativa strategică uh, menită să atingă obiectivele ambițioase la nivel militar al Europei și să ne permită să acționăm. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant. Mulțumesc. Îmi să-i dau acum cuvântul domnului Alessandro Signoni pentru uh, Agenția Europeană a Apărării. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, că m-ați invitat să vorbesc în fața Comisiei Sede despre PESCO, împreună cu colegii mei din Secretariatul PESCO. Eu aș dori să mă concentrez pe ultimele evoluții uh, legate de proiecte. Poate că știți că ultimul set de proiecte PESCO a fost uh, adoptat în noiembrie de Consiliu și s-au adăugat uh, la cele 34 de proiecte existente încă 13. 10 din cele 13 proiecte noi se referă la pregătire, la instruire și antrenamente. Uh, se dorește îmbunătățirea peisajului capacităților uh, militare europene. Selectarea proiectelor uh, s-a făcut de către statele membre participante în felul următor. În primul rând s-a făcut o propunere de către statele membre. Statele membre uh, și-au împărtășit propunerile unul altuia și s-a ajuns la un consens. Uh, cu un minim de doi membri pe proiect. Uh, propunerea uh, este înaintată Secretariatului PESCO pentru o evaluare care se face de um, um, colegii de la statul major militar din perspectivă operațională și Agenția Europeană a Apărării evaluează aspectele legate de capacitate. Aceste aspecte uh, sunt evaluate pe baza criteriilor precum uh, coerența, maturitatea propunerii, coerența cu NATO și elementele financiare. Maturitatea proiectului uh, este, a fost foarte importantă, ca și uh, cerințele de armonizare, care, după cum știm, sunt esențiale pentru a putea începe un efort colaborativ. Și de asemenea, dacă există o foaie de parcurs uh, bine uh, elaborată pentru armonizarea acestora. În ceea ce privește evaluarea propunerilor de proiecte făcute de, de secretariat, statele membre vor uh, selecta la Consiliu proiectele care vor fi elaborate în cadrul PESCO. Deci proiectele vin revin la sfârșit statelor membre. Cum monitorizăm uh, faptul că aceste proiecte avansează? Aceasta este o întrebare cheie care este uh, discutată și în revizuirea strategică a PESCO. Deocamdată autoevaluarea pro- eh, progresului se face de către membrii proiectului, cu alte cuvinte, de către statele membre care participă efectiv în proiecte. Conform uh, deci, deciziei Consiliului privind uh, regulile care guvernează proiectele PESCO, uh, Consiliul trebuie să fie informat de uh, membrii PESCO, de membrii proiectelor în legătură cu evoluțiile. Aceste rapoarte conțin informații referitoare la a, progresul făcut către implementarea proiectului, floaia de parcurs, obiectivele și a, um, punctele esențiale, etapele esențiale ale fiecărui proiect. angajamentele uh, obligatorii sunt cele importante. Secretariatul PESCO trimite la sfârșitul lunii un raport La sfârșitul uh, lunii martie, începutul lui aprilie, va fi uh, publicat un raport în legătură cu o recomandare în legătură cu um, PESCO în general. Proiectul um, coordonat de Lituania pentru reacția rapidă în domeniul cibernetic uh, are șase membre observ, șase membri observatori. Este menit să permită statelor membre să asigure uh, Uh, un nivel înalt de reziliență cibernetică și să răspundă colectiv la incidente uh, cibernetice. Echipele pot fi folosite pentru a ajuta alte state membre, uh, instituțiile europene și operațiunile PESA, precum și pe parteneri. De asemenea, există un proiect coronat de Franța în legătură cu proiectele radio, care are ca obiectiv dezvoltarea unei noi tehnologii pentru uh, stațiile uh, de emisie recepție militare. Acestea vor garanta interoperabilitatea forțelor europene în uh, cazul de operațiuni comune, indiferent de echipamentele și platformele folosite. Uh, deci se va consolida autonomia strategică europeană. Există un uh, alt proiect coordonat de uh, Italia um, care implică nave uh, nave de tip corvet, corvete folosite pentru operațiuni militare. Proiectul uh, PESCO pentru mobilitatea militară este un alt exemplu, este un proiect diferit cu o participare foarte amplă. 24 din cei 25 de state membre participă. Uh, nu se intenționează dezvoltarea unei tehnologii noi, uh, ci permiterea folosirii tehnologiei existente. Obiectivul acestei, acestui proiect este să funcționeze ca o platformă pentru inițiarea, coordonarea și îndrumarea Uh, eforturilor de realizare a mobilității europene militare la nivel european. Doresc să vorbesc uh, și uh, despre Agenția Europeană a Apărării și susținerea pe care îl oferă ea proiectelor PESCO. Agenția furnizează sprijin la cererea membrilor proiectului uh, și membrii pot conta pe experiența Agenției Apărării, care este uh, customizată în funcție de nevoile uh, statelor uh, solicitante. La agen- cu agenția discută și alte proiecte în legătură cu uh, susținerea care ar putea fi acordată. Uh, de EDA. Discuțiile sunt în uh, dezvoltare și statele membre uh, PESCO sunt implicate activ. În ceea ce vește proiectele, discuția actuală în cadrul revizuirii strategice PESCO are ca obiectiv îmbunătățirea pe baza învățămintelor inițiale identificate, învățăturilor, uh, învățămintelor și lecțiilor pe care le-am învățat în primii ani de existență a PESCO. statele membre vor fi uh, sprijinite uh, să modifice cadrul legal PESCO dacă se va considera necesar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul în final domnului Jean-Pierre Molny. Bună ziua! Mulțumesc pentru această uh, invitație. Exprimez d'une manière Poate eu mă voi exprima puțin diferit pentru că am un punct de vedere din exterior pe acest uh, subiect și poate vom ajunge după intervenția mea și la anumite puncte comune cu cele spuse de cei care au vorbit înaintea mea. În primul rând, ce ar fi de spus? Noi avem o, re- o rețea, o rețea la nivel european pe care o gestionăm, nu suntem doar francezi, pe tot ceea ce ține de politică de securitate și apărare și politică industrială de apărare. Așa că e o rețea de cercetători rețeaua noastră IRIS și avem documente în pregătire în rețeaua noastră cu subiectul a tot ceea ce se întâmplă în Europa pe apărare și apoi discutăm și despre niște orientări strategice pentru Fondul European de Apărare. E un program care urmează să fie aprobat în această vară pentru perioada 2021-2027. Cât despre PESCO, PESCO a, a intrat în tratatul de, prin tratatul de la Lisabona din 2010. E și la originea Convenției Europene din 2003 și apare și în tratatele din 2005. A fost nevoie de atât de mulți ani pentru a fi adoptată PESCO și apoi când s-a hotărât să se înființeze PESCO, după aceea totul a intervenit foarte repede. A existat acel dialog franco-german care apoi în patru luni a dus la aceste hotărâri luate până în decembrie 2017. Paradoxul e următorul. Poate că a mers puțin prea repede cu punerea în aplicare. Existau cele 20, acele 20 de angajamente Acum, la această revizuire strategică și revizuirea deciziei, aici trebuie să vedem acum dacă nu putem să avem niște angajamente mai exacte față de cele 20 care au fost adoptate. Și apoi, aceste proiecte, primele proiecte, 47, statele cumva s-au ocupat de proiectele pe care le aveau în stoc, nu neapărat ne încadram într-un cadru european, dar cred că acum situația a fost puțin rectificată cu proiectele care au urmat cât despre cele 20 de angajamente obligatorii. Aici ne putem pune o întrebare teoretică. De fapt, avem de-a face cu două modele. Modele care, după părerea mea, se completează și care nu neapărat sunt incoerente între ele. Construcția de capacități europene fie pe baza voluntariatului cu o parte din țări și avem și un alt exemplu la acest nivel, ceea ce se întâmplă în cadrul NATO și avem și o inițiativă europeană pentru intervenție, cea a Franței într-un alt domeniu și într-un cadru care nu e european. Dar acum totul se desfășoară pe bază de voluntariat. Statele care vor să facă ceva pot să o facă. Și cu certitudinea că dacă și au asemenea angajamente, o vor și face, o nu sunt obligate. Și apoi, în PESCO cred că există și un avantaj și un risc. Avantajul e că acele obiective obligatorii obligă statele membre, le obligă să-și îndeplinească angajamentele și atunci ne vom întreba ce se întâmplă dacă ele nu își îndeplinesc angajamentele luate. Dacă un stat iese din PESCO poate, sau poate ieși din PESCO dacă nu își îndeplinește angajamentele. Vom vedea ce urmează să se întâmple la sfârșitul anului. Încă, însă cred că lucrurile ar trebui să fie definite mai exact. PESCO a fost creat ca ceva care să includă tot. Cred că ar fi foarte bine ca toată lumea să rămână în această casă PESCO. Poate că acum ar trebui să acceptăm că în cadrul PESCO unii vor să meargă mai departe, un fel de PESCO Plus care să nu fie instituționalizat. Și aici aș spune că important e să fie respectată toată lumea, astfel încât să putem și să avansăm, dar păr, fără să existe foarte multe condiții pentru anumite state. Cred că aici intervine toată această chestiune legată de angajamentele obligatorii. Cât despre proiectele ca atare, aici importantă e coerența, coerența globală, fie la nivel operațional sau de capacități. Cred că în prima serie de proiecte acestea nu prea existau, regăsim aceste dimensiuni în proiectele care au urmat, însă E clar că va fi nevoie de o mai bună fiabilitate între ceea ce se află la vârf, adică strategia globală, nivelul de ambiție al Uniunii Europene, care nu e suficient de bine definit, trebuie să o spunem, și apoi o coerență între dimensiunea operațională și cea de capacități. Un coleg, Sven Biscop, a redactat o, un document cu proiectele PESCO și până la urmă a spus că poate prin intermediul lor nu am putea cumva să creăm și un proiect care să înglobeze și alte proiecte. Pentru că intervine aici toată chestiunea legată de capacități. Uh, un bottom-up, dar dacă facem un bottom-up, trebuie să facem și un top-down la acel nivel. Și un ultim punct, legătura între fondul european de apărare și PESCO. PESCO s-a născut înainte de Fondul European pentru Apărare, chiar dacă se face trimitere la acest fond. Și trebuie să mai spunem ceva despre obiective. Cele două inițiative au obiective care sunt diferite și nu se suprapun. Pe de o parte, Fondul European de Apărare e pentru întreprinderi, PESCO se adresează statelor, Apoi, în Fondul European de Apărare există obiective care nu sunt neapărat și obiectivele PESCO, ceea ce ține de tehnologii, de exemplu sau de ceea ce se întâmplă la nivel industrial în mediul de afaceri pentru a deschide lanțurile de aprovizionare. Sunt chestiuni industriale pe care nu le regăsim și în PESCO. În timp ce în PESCO avem obiective care uh, Aici e puțin discutabil ceea ce spun eu, dar sunt obiective care sunt mai degrabă pe termen mai scurt, în timp ce în Fondul European pentru Apărare avem obiective care pentru mine sunt mai pe termen lung, mai ales când vorbim despre tehnologii. Ceea ce ar putea să ne ducă la construirea de capacități, dar cândva în 2040, după 2040. Și apoi încă un ultim punct, trebuie să se facă legătura între PESCO și acest fond european pentru apărare. Una dintre cele două inițiative reiese din uh, PESA, în timp, într-una derivă din PESA, celălalt e un program european. Și iată, cred că cu toții ne gândim la același lucru și anume cum va arăta accesul statelor terțe. Între statele membre există păreri care nu sunt aceleași cu această legătură între PESCO și Fondul European de Apărare și cum ar trebui să arate ea. De exemplu, Polonia. O țară ca Polonia probabil va face o diferență mai mare între cele două, pentru că ei își doresc să fim cât mai deschiși spre, stațele, spre statele terțe pe tot ceea ce ține de PESCO. În timp ce pentru Fondul European de Apărare aici ar putea să apară anumite probleme. Pentru Fondul European pentru Apărare, aici trebuie să fie finanțate acele programe care se aliniază foarte bine cu tot ceea ce înseamnă creare de capacități în Uniunea Europeană, într-un cadru global. Și apoi, E clar că vom avea nevoie de un document mai detaliat cu privire la nivelul de ambiție în Uniunea Europeană aici. Și după aceea, E clar că prin acest fond european de apărare trebuie, să finan- trebuie finanțate proiectele care sunt cele mai importante adică acolo unde finanțarea din partea statelor membre nu e suficientă în cadrul colaborativ. Coerența este importantă între cele două. Se creează acest cadru colaborativ la nivel european și acesta este elementul cel mai important. E ceva ce nu am mai știu, nu am mai văzut în trecut. Așa că, da, putem avea anumite critici pe cele două și în ceea ce privește PESCO avem deja 2 ani de experiență, însă ambele sunt niște instrumente noi și niște instrumente indispensabile. Asta dacă ne dorim să ajungem să avem o capacitate militară europeană mai credibilă pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Acum voi da cuvântul colegilor. Începem cu domnul Sikorski, dacă dorește. Mulțumesc. Eu sunt un membru nou în Parlamentul European, în această comisie și în tot ceea ce ține de PESCO. Cunosc PESCO, dar nu toate aceste elemente de detaliu. Am ascultat cele spuse și ce aș dori eu să știu? Ceva foarte simplu. Dacă ne confruntăm cu un nou conflict la periferia Uniunii Europene, Acum că avem un președinte al SUA naționalist și imprevizibil, vom fi la fel de neputincioși ca în anii 90 cu Balcanii sau ne vom descurca mai bine? Dacă se deteriorează situația din Libia sau din Algeria, eu aș dori să știu ce fel de forțe și pentru cât timp am putea, ați putea dumneavoastră să activați în teatrele de război și dacă vor putea fi atinse obiectivele pe care le cere electoratul nostru și anume să fie protejate frontierele externe ale Schengen de oamenii care nu ar trebui să poată să treacă aceste frontiere și aș mai dori să știu dacă PESCO, cum e propus acum această cooperare, dacă ne ajută să ne îndeplinim asemenea ambiții sau dacă ne așteaptă noi ani sau decenii de vorbe goale. Aș dori să știu de ce fel de fonduri ați avea nevoie astfel încât să atingeți asemenea obiective și dacă propunerile actuale din partea Comisiei Europene și reducerile în finanțare pentru aceste propuneri, dacă toate acestea reprezintă o amenințare la ceea ce v-ați dori să obțineți. Consider că noi, Parlamentul European, avem toată simpatia față pentru soluții europene la problemele la care nu pot să facă față singure statele în parte. Avem și experiența greșelilor în proiectare, în arhitectură și problemele care există cu acțiunile externe de exemplu, finanțarea unor, unor asemenea operațiuni de statele membre și stimulentele perverse care reies de aici pentru a rămâne acasă. Cred că SUA ne-au spus și înainte să fie în funcție președintele Trump că vor exista operațiuni la care ei nu ne vor ajuta. Libia se află în starea în care se află pentru că două state membre uh, cu de la sine putere, au intervenit, au crezut că știu ceea ce fac. E dezordinea noastră. și ar trebui să propunem o Uniune a Apărării care să se ridice la înălțimea numelui său o uniune a apărării, de care eu, eu sunt convins că s-ar putea bucura de sprijin din partea publicului european și din partea multora dintre statele membre. Însă eu mi-aș dori ca această uniune să fie prezentată altfel, nu atât, nu într-o manieră atât de birocratică să ne fie prezentat astfel încât să pot să înțeleg și eu și alegătorii mei. Așa că v-aș încuraja să fiți mai cutezători. Cred că apărarea europeană e o idee care trebuie acum să se realizeze. Avem lideri europeni, cum ar fi președintele Macron, care propune să trecem la fapte, vorbește chiar despre un rol european în planificare nucleară, exerciții nucleare. Eu nu propun ca PESCO să o ia într-o asemenea direcție. Însă vremurile s-au schimbat. S-au îmbunătățit din perspectiva apărării europene. Așa că eu ce vreau să vă spun e că vă voi sprijini eforturile dacă veți fi mai curajoși. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Uh, je passe... Mulțumim foarte mult. Acum are cuvântul domnul Donjon din partea PP. Mulțumesc foarte mult. După ce am ascultat, după ce am auzit ce am auzit aici, din nefericire, ajung și eu la aceeași, îmi dau seama că și eu am mai evaluat lucrurile așa cum trebuie cu privire la PESCO. E clar că e un pas înainte interesant, semnificativ, e ceva promițător, așa cum a subliniat domnul Jean-Pierre Molny la sfârșitul intervenției dumnealui, însă totuși suntem departe de niște rezultate tangibile care ne-ar putea să ne considerăm uh, victorioși. Dacă ne bazăm noi pe PESCO pentru a avansa pe calea Europei apărării, nu știu, n-aș prea clama asta sușitare în fața opiniei publice, nu prea. Multă tehnocrație, aș zice eu, dar puține rezultate. Da, rezultatele, bineînțeles, depind de statele membre, însă tocmai asta aș fi vrut eu să știu azi, aici facem o revizuire strategică în legătură cu acest demers, cu acest proces. Însă, ce s-a întâmplat de fapt concret în acești doi ani? În ce domenii s-a progresat? Eu înțeleg că toată lumea a, s-a tot gândit cum să prezinte mai bine acest proiect. Însă avem 47 de proiecte. 47 proiecte. Eu cred că totuși ar trebui să mai triem din astea. Nu mi se pare serios să fie așa de multe. Foarte multe țări care propun proiecte pentru că din principiu vor să participe. Deci, practic, vor să participe așa principial, nu pentru că au niște așteptări concrete de îmbunătățirea capacităților europene. Deci, să nu uităm că unii au niște intenții, să zicem așa, mai ascunse când se implică. Deci 47 de proiecte. Practic toate țările europene sunt implicate, însă unde am ajuns? Asta vreau eu să știu din astea 4-7 de proiecte. Arătați-ne cum progresează, ce se întâmplă. Ce am auzit eu astăzi, am auzit și acum 2 ani, când a fost lansat uh, PESCO. Da, cum se articulează PESCO cu uh, CAR, de exemplu, sau cu Fondul European de Apărare. Cum se face deci această articulare? N-aștept să-mi confirmați că și dumneavoastră vă puneți aceeași întrebare. Ar vrea un răspuns. Eu, ca reprezentant al cetățenilor, m-aș duce să le zic cetățenilor, domnilor, înaintăm pe calea Europei apărării. Uite, avem PESCO, înaintăm, iată, avem un proiect concret. Un proiect la care participă statele mele și avem niște lucruri concrete. Cam așa mi-ar fi plăcut mie să stea lucrurile. Deci nu doar să ne punem întrebări Deoarece cu toții ne punem întrebări, asta e drept. Cu toții ne întrebăm, deci care va fi legătura cu Fondul European de Apărare? Să din păcate, n-am auzit un răspuns în intervențiile dumneavoastră și asta mă frustrează destul de mult. Acum, pe fond, îi dau dreptate domnul Jean-Pierre Molnic, care a făcut o sinteză bună. Da, e ceva pozitiv, asta e clar. Însă temerea mea e următoarea. Din cauza că s-a tot pus așa de mult accentul pe participarea tuturor. Deci, din cauza faptului că suntem fo- foarte mulți care intervenim aici, dincolo de statele membre, deci totul se va pierde ani de zile prin intermediul acestor procese care trebuie revizuite și rezultatele se tot lasă așteptate și se vor lăsa așteptate mult timp. Da, știu că 2 ani e puțin, dată fiind uh, această întreprindere, să totuși așteptam ceva. Știu că dumneavoastră nu puteți să luați locul statelor membre, însă aș fi vrut să știu mai multe. În ce domenii s-au făcut progrese, în ce state au fost niște proiecte, să zicem așa, cu rezultate tangibile, cu progrese tangibile sau suntem în continuare la în continuarea cu suntem în continuare în etapa birocratică, zicem așa, când dosarele se tot uh, acumulează pe birourile dumneavoastră. Uh, deci, dumneavoastră vorbiți astăzi aici cu niște aleși care trebuie să dea socoteală în fața legătorilor. Dar eu, cu ce am auzit azi, nu pot să dau socoteală. N-am ce să le zic. Ce? Mă duc să iau, să cer uh, lămuriri de la Franța, până urmare? Dar aveți un secretariat PESCO și îmi închipui că de la secretariatul PESCO se știe ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă. Și dacă nu se întâmplă nimic concret, măcar să ne informați. Poate noi, cu rolul nostru model pe care îl avem, avem totuși posibilitatea de a stimula lucrurile, însă e nevoie totuși să venim cu ceva concret, cu o materializare. Am auzit declarațiile de la München, ale președintelui francez, weekendul ăsta. Și după aia vedem care e realitatea pe teren, în domeniul apărării. E bine, prăpastea e mare între ce se dorește și ce avem. Dar noi suntem aici pentru a umple acest gol. Noi suntem pentru a le spune concetățenilor, da, avansează sau nu acest proiect. Suntem acum uh, aici în bula europeană și da, ne mulțumim cu această revizuire proces, uh, strategică a proceselor. Da, e ok, dar totuși la chestiunile strategice nu avem un răspuns. Cam asta e părerea mea și cred că sunteți dumneavoastră de acord până la urmă. Mulțumesc. Domnul Austreviciu acum de la Renew Europe are cuvântul. Thank you, Natalie. Thank you all. Uh, Vă mulțumesc tuturor oaspeților care au venit astăzi să ne informeze în legătură cu PESCO. În primul rând, trebuie să fim de acord într-o privință. PESCO e totuși uh, program, să zicem așa, nou al Uniunii Europene, recent. Cum să ne așteptăm la minuni într-o perioadă atât de scurtă? Deci au trecut doar 2 ani, au trecut uh, decenii de când avem PESCO de când s-a lansat acest proiect. De aceea zic eu că trebuie să fim realiști și să evaluăm în primul rând eficiența coordonării. Deoarece până la urmă e vorba de coordonare aici. E un grup de țări care participă la anumite proiecte PESCO. Din câte știu eu, de pildă, proiectul PESCO de care se ocupă Lituania, cel ce ține de reziliență cibernetică, știu ce s-a întâmplat. Am discutat cu oameni de la Ministerul Apărării din Lituania. Și știam că înainte să existe acest proiect, nu exista o echipă permanentă care să reacționeze dacă era nevoie uh, punctual în caz de probleme legate de uh, cibersecuritate. E bine, acum există o astfel de echipă, o capacitate deci diferită, o abordare diferită. Sfatul meu ar fi următorul și cred că cu toți ar trebui să facem asta. Ar trebui să invităm statele membre care sunt implicate în anumite proiecte PESCO, să vorbim cu ei despre anumite proiecte concrete pentru a înțelege noi uh, detaliile specifice ale anumitor proiecte. Unele poate că sunt mai avansate, putem invita o serie de persoane din statele membre și să intrăm în detalii pe fiecare proiect. Nu știu, un proiect sau două, să vedem noi câte, pentru a înțelege într-adevăr care este natura specifică a PESCO, acestei cooperări structurate permanente. Asta zic eu că trebuie să facem pentru a cunoaște mai concret uh, PESCO. Însă, din ce mi-au spus cei de la Ministerul Apărării din Lituania, ei sunt foarte mulțumiți de progresele făcute, uh, sunt mulțumiți deoarece văd că există contribuții pozitive din partea statelor membre și așteaptă să facă progrese și mai multe. Și îmi închipui că în următoarele luni și ani vom auzi și alte povești de succes legate de proiectele PESCO. Acum, întrebarea mea următoare. Dat fiind că avem un număr mare de proiecte, de la 20 ceva am ajuns la 47 acum, văd prin urmare că a crescut volumul, dar sper de asemenea că și nivelul de cooperare s-a adâncit. Prin urmare, cum gestionăm PESCO? Cum vom gestiona PESCO? Vom crește numărul de proiecte sau nu? Până la câte proiecte vrem să ajungem? Sunt necesare aceste proiecte, însă poate că ne-ați putea da informații în legătură cu perspectiva dumneavoastră deocamdată. Care credeți că ar fi numărul optim de proiecte PESCO? S-a ajuns la acest număr sau mai trebuie proiecte? Al doilea lucru. Mai există alte propuneri uh, restante din partea statelor membre de a spori numărul de proiecte de la 27 plus și în ce domenii? și care e concluzia generală cu privire la coordonare din partea statelor membre. Putem să ajungem acum la o concluzie în acest sens? Există anumite probleme comune sau ce poate fi îmbunătățit prin aceste proceduri uh, de luare a deciziilor în comun pentru ca PESCO să se desfășoare și mai, mai bine? Vă mulțumesc. Domnul Galer, acum de la PP. Äh, vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog să înțelegeți întrebările noastre în următorul fel. Noi ne dorim ca în tot ceea ce facem să avem rezultate bune, nu că uh, din motive politice dorim să renunțăm. Noi ne dorim acea plus valoare europeană pentru politică și pentru lucrurile pe care ne dorim să le abordăm noi aici împreună, care survin din aceste analize, riscuri, fie că vorbim despre Libia, despre Balcan, despre Nordul Africii, despre Sahel. De aici revine această urgență ca și în acest domeniu să facem mai multe împreună. S-au spus deja aceste lucruri și e un punct de criticat. Foarte multe dintre proiecte rămân cumva blocate în planificarea națională, apoi odată cu PESCO o parte au fost revitalizate, să se facă ceva la nivel european, să vedem dacă putem progresa așa. S-a spus și despre acest fapt și și despre următorul care consider că e în continuare important. Procesul trebuie să fie unul mult mai clar, să ne fie foarte clar de ce avem nevoie. Trebuie să analizăm ce avem împreună, apoi să vedem unde sunt deficitele și eu cred că trebuie să se facă o legătură între concluziile unui asemenea proces de revizuire și prioritizare. Să vedem ce e important pentru un proiect. Sunt lucruri despre care s-a vorbit, șase proiecte despre care ne-ați vorbit, care merg bine acum, ce ar însemna acestea în detaliu. Proiectele acestea sunt importante și trebuie să fie finanțate. Poate ați putea să ne spuneți mai bine care sunt aceste șase proiecte până la urmă. Și încă un aspect pe care l-aș menționa participarea statelor terțe. Da, am primit deja acest uh, mesaj răutăcios din partea americanilor și această participare a statelor terțe trebuie să o vedem acum și în perspectiva ieșirii Regatului Unit. Eu cred că la această participare a statelor terțe ar trebui să ne gândim foarte bine dacă e rezolvat tot ceea ce e neclar până acum, ca aceste state să nu profite din ceea ce plătim noi din bugetul nostru pentru un astfel de cooperare. De exemplu, dacă avem un proiect cu patru state, trei dintre ele sunt state UE, unul să spunem că e Regatul Unit, atunci să fie foarte important că ei pot să participe, dar atunci nu primesc și o parte din bugetul nostru, 30-40% sau cât ar fi, pentru că ei nu mai participă la acest buget, nu pot să fie tratați în mod egal. Trebuie să vedem cum să reglementăm tot ce ține și de partea financiară și cum putem să ne asigurăm că poate într-adevăr să participe un stat terț. Mulțumesc! Si, monsieur Basescu. Mulțumesc din partea PP, domnul Băsescu are cuvântul. Thank you, madam. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc uh, să fiu cât mai uh, concis. Or capacity to defend the Europe. Honestly... E vorba de capacitatea noastră de a apăra Europa. Eu nu cred că vom fi în stare să o facem de unii singuri și simplu pentru că nu există un echilibru nuclear față de Federația Rusă, de pildă. Chiar dacă președintele Macron e gata să discute despre capacități nucleare, uh, capacități nucleare pe care le deține Franța în momentul actual. Din câte știu eu și pe perioada mandatului lui Sarkozy, arsenalul nuclear al Franței a fost reintrodus în sistemul NATO, deci nu mai este un sistem individual, așa cum fusese din perioada lui De gol, până când a ajuns Sarkozy la putere. Asta lăsând la o parte acest subiect, trebuie să menționez un alt lucru. Ourself in a serious situation. Nu știu cum ne-am putea apăra noi dacă lucrurile chiar ar fi grave. Hai să presupunem că granița de est a Europei e supusă la presiuni din partea Rusiei. Cum vom reacționa singuri? Nu putem să o facem deocamdată. Propunerea mea, prin urmare, este să ne concentrăm acțiunile viitoare pe trei domenii. to develop a per- primul rând, să dezvoltăm o industrie a apărării performante în Uniunea Europeană și să distribuim responsabilitatea pentru diferitele echipamente în funcție de nivelul de dezvoltare din fiecare stat membru. De pildă, acum, cu toții producem tancuri. Însă, probabil, cineva în Europa produce cel mai bun tank, nu? Deci, de ce să facem cu toții tancuri când am putea să-i lăsăm pe cei mai buni. În al doilea rând, nu ne vom putea apăra Uniunea, mm, să zicem, Rusia, însă în Africa, da, putem face mult mai multe și asta ar trebui să fie o prioritate. Deoarece amenințările care vin și care au venit practic zilnic în Uniunea Europeană, multe vin din Africa. Uitați-vă la regiunea Sahelului, ce se întâmplă acolo. Franța e de una singură. Impresiv. Și e o suprafață impresionantă cea a Sahelului. Deci îi lăsăm acolo singuri pe francezi, chiar dacă terorismul care se dezvoltă acolo ne va afecta pe toți. Poate că astfel de misiuni ar trebui să fie prioritare pentru Uniunea Europeană, pentru intervențiile europene, pentru o forță de intervenție europeană, pentru o armată europeană. Însă nu să ne apărăm Uniunea Europeană, să zic eu, în caz de acțiuni agresive uh, întreprinse de Federația Rusă, de pildă. Și acum, în primul rând, am vorbit despre industria. A doua prioritate, Africa trebuie să fie prioritatea noastră. Și în al treilea rând, trebuie să fim capabili să reacționăm uh, rapid. Reacție rapidă, prima reacție. Aia e realitatea. Și cu toții știm că în ultimii 2-3 ani granița de est a NATO, a Uniunii Europene implicit, e păzită, fortificată practic de americani, care au desfășurat acolo foarte multe echipamente, multe trupe, deci sunt pe granița răsăriteană, însă Uniunea Europeană ar trebui să fie cea care să poată interveni uh, în primul rând. Și eu presupun că asta ar putea să fie misiunea modestă, dar tangibilă pe care ar trebui să ne asumăm în perioada următoare. Da, bine, putem avea 47 de proiecte. Probabil la reuniunea, la următoarea reuniune de șef de state și de guverne se va ajunge la 100 de, de proiecte, însă totuși trebuie să avem niște priorități stabilite. Și prioritățile trebuie să ne apărăm indiferent de ce se va întâmpla în Africa. Deci de acolo vin amenințările. Mulțumim pentru Riniu Bernard Gheta.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 Nu numai că o împărtășesc, uh, dar uh, o simt și eu uh, îmi bat din picioare. Pe de altă parte, îmi amintesc foarte bine de perioada de acum vreo doi ani, când cuvintele apărare europeană erau încă niște cuvinte mari în instituțiile europene. Cuvinte uh, ma, uh, mai degrabă obscene, aș putea spune. Nu, non, vraiment rien à voir. Vraiment rien à voir parce que fais, faisons la comparaison pour que vous me compreniez. Haideți să facem o comparație ca să mă înțelegeți mai bine. Vă asigur că o să mă înțelegeți mai bine. Imediat. Donc faisons la comparaison. Il y a encore euh, peu de temps. În urmă cu uh, ceva vreme, la Varșovia, dacă se spuneau aceste cuvinte, apărare europeană, uh, toată lumea fugea înspăimântată. Radek Sikorski, mon ami Radek, mais ça, ça ne m'étonne pas. Mais les autorités polonaises aujourd'hui. Autoritățile poloneze astăzi, chiar și la Varșovia, Um, am fost în biroul birou ministrului de externe acum vreo patru săptămâni și vorbim despre dezvoltarea capacităților militare și m a întrerupt, m-a întrerupt și mi-a spus, da, dragă Bernard, desigur că ținem uh, la o, că dorim o apărare europeană. Deci când vedem astfel de evoluții, când vedem că astăzi um, acea, acel avion de luptă franco german uh, care era considerat o imposibilitate, iată că um, este în pregătire și că bat la ușă polonezii și iată că se deschide acea ușă, îmi pare rău, dar lucrurile s-au schimbat. Și când uh, uh, vedem, uh, domnule Arnou Danjean, ce se întâmplă la conferința de la München, îmi pare rău, eu n-am fost prezent, dar dumneavoastră cred că ați fost. Mă rog, nu știu, eu unul n-am fost, nu știu dacă dumneavoastră ați fost, dar ceea ce am citit în legătură cu intervențiile unora și altora, cred eu că marchează o schimbare uh, de ton. Acum există o percepție generală globală în Uniunea Europeană, inclusiv în uh, capitalele care erau uh, partizane ale Tratatului Nord-Atlantic, inclusiv în aceste capitale există o înțelegere a faptului că lucrurile s-au schimbat, că SUA privește altfel aliații europeni, uh, că acest lucru nu s-a născut cu mandatul lui Trump, uh, ci uh, cel puțin din primul mandat al lui Obama. Și așa cum spunea doamna Merkel în interviul său esențial acordat acum câteva săptămâni Financial Times, aceste schimbări sunt structurale. Prin urmare, nu sunt conjuncturale. putem să spunem că ne pare rău, putem să zâmbim. Dumneavoastră tot faceți asta, mustăciți, văd foarte bine. Dar uh, mai degrabă ar putea să încercăm să venim cu propuneri, să acționăm. Uh, nu cred că era nevoie de comentariul acesta, domnule în loc să ne plângem și să, sau să mustăcim, să ne gândim mai bine cum putem acționa. În acest Parlament uh, uh, nu avem uh, dreptul de inițiativă legislativă, nu ne interzice nimeni. Nu avem dreptul de inițiativă legislativă, însă nu ne interzice nimeni să venim cu idei, mai degrabă decât să musăcim. Dar de 10 ani facem acest lucru, spune domnul Danjean Arnaud. Eu nu eram aici acum 10 ani, dar acum că sunt, urmăriți-mă. Aș vrea să ascultăm și altceva decât doi francezi care se ceartă în sală, spune doamna președinte, dar sunt și alte persoane care doresc să intervină. Două propoziții mai spun, doamna președinte. Ar fi uh, bine uh, și chiar extraordinar de necesar, având în vedere evoluțiile generale uh, ale mentalităților uh, celor 27 de state membre, ar fi uh, bine ca uh, Parlamentul, comisia, subcomisia noastră, Comisia AFET, Parlamentul în general să se gândească să vină cu niște propuneri concrete. Mulțumesc, domnul Mixer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, am să încerc să nu vorbesc prea mult. Cred că ce facem prin proiectele PESCO, EDF și alte inițiative europene grozave sunt uh, lucruri pozitive. Și cred că orice mod în care putem simplifica procedurile și standardele pentru interoperabilitate uh, este binevenit. Uniunea Europeană își stabilește obiective foarte nobile, obiective strategice, strategii globale sau alte cuvinte la fel de pompoase. Și apoi ne dăm seama că nu avem cu ce, că avem lacune în capacitățile noastre și uh, Uh, născocim proiecte care nu sunt la înălțimea acestor obiective politice grandioase. Dar facem și lucruri pozitive și importante, dar când e vorba de, de folosirea celor capacități, constatăm că UE, în general, în colectiv, poate desfășura uh, vreo 24 de instructori și că, de fapt, soldații vor trebui veni sub altă formă din altă parte. În sine nu reprezintă acest lucru o problemă uriașă. Faptul că cu toții operăm uh, în baza principiului un singur efectiv militar. Dar uh, ca Uniune, adesea ne, uh, ne trezim că suntem uh, limitați uh, politic de, um, pentru a folosi, în capacitatea noastră de a folosi aceste efective pe care le avem. Am vorbit mult în ultimele luni despre aspirațiile Uniunii Europene pentru o autonomie strategică. Eu mă întreb, considerați că este fezabil acest lucru prin inițiativele pe care le-am luat în cadrul PESCO, în cadrul CARD, în cadrul uh, EDF? Sau trebuie să le consolidăm pentru a realiza autonomia strategică? Doamna Lexman, pe are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. O întrebare scurtă, pentru că din câte știu eu, Poate că îmi confirmați dacă sunt corecte cifrele, dar după Brexit, 80% de, din cheltuielile de apărare în cadrul uh, NATO vin din afara Uniunii Europene. Mă întrebam uh, dacă acest lucru creează um, o schimbare uh, importantă. Se va schimba natura cooperării în cadrul PESCO cu alte proiecte, precum uh, inițiativa de intervenție europeană, dar mai ales între PESCO și NATO? Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați adresat o întrebare atât de scurtă. Am să dau acum cuvântul uh, invitațiilor noștri pentru a răspunde la ce întrebări doresc. Um, dar uh, mai întâi vreau să vă spun că aceste întrebări arată că ne interesează foarte mult uh, subiectul și dovedesc că există, dista- există un sentiment de distanță între ambițiile politice și uh, instrumentele pe care ne-am propus să le folosim pentru a atinge aceste obiective ambițioase și că există oarecare frustrare în ceea ce privește uh, nivelul de informații pe care le împărtășiți uh, deputaților europeni. Vorbim despre evaluare și des, uh, despre evaluarea primilor pași uh, în PESCO. Uh, vorbim despre uh, instrumentele necesare pentru o apărare comună și uh, sunt de acord cu Arnaud Danjean, vorbim de mult despre aceste subiecte și chiar dacă o facem, uh, totuși n-am început nimic concret mult timp. Acum că am început să facem ceva, evaluăm procesul, dar aveți foarte mare grijă să evitați să vorbiți despre natura exactă a angajamentelor luate de statele membre și despre faptul că statele membre își respectă sau nu aceste angajamente. Uh, Ehm, n-aș zice că dați pe afară de entuziasm, dar nu sunteți foarte comunicativi. Sunteți ehm, în faza de reprezentanți aleși, eh, sunteți în fața unor reprezentanți aleși de populație. Ca și eh, Arnaud Danjean și ca majoritatea, eu nu eh, și ca domnul Sikorski, eu nu mă văd întorcându-mă la alegători și să spun să știți că după această după amiază am înțeles tot, totul merge înainte cu entuziasm și certitudine și mândrie. Ehm, am impresia că lucrurile sunt exact ca înainte. Îmi spuneți că uh, puneți în cutii banane și că uh, stabilim care este dimensiunea potrivită și optimă pentru banane. Totuși vorbim despre un uh, context internațional care s-a schimbat, așteptările sunt uriașe de la noi și uh, um, Desigur, vom mai vorbi despre cooperarea structurată. Uh, nu nu uh, um, o vom mai vorbi pentru că Fondul European pentru Apărare include fonduri ale contribuabililor, bani ai contribuabililor europeni. Desigur vom mai discuta, chiar dacă e un concept creat de uh, guvernele statelor membre. Uh, trebuie să putem discuta și cu aceia din statele membre care nu fac uh, ce promit în discursuri. Și acum vă dau uh, cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Thank you. Uh, thank you for all these, all these remarks, the critical remarks. Mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste observații. Desigur, vă stăm la dispoziție. Orice informații doriți să vă furnizăm, orice întrebări, vi le putem oferi Sigur, noi suntem cei care lucrează cu detaliile și care um, se ocupă de aceste aspecte detaliate pe care am încercat să vi le prezentăm astăzi. Desigur că evaluarea strategică a PESCO este o chestiune importantă. Am vrut să subliniez valoarea politică, strategică, economică a acțiunilor noastre pentru apărarea europeană. Suntem la începutul acestui proces. Abia am început să purtăm aceste discuții, deci, într-adevăr, nu avem încă toate răspunsurile, dar pot să vă spun că PESCO, alături de Fondul pentru Apărare și alături de CARD, oferă cel mai bun răspuns Uh, pe care l-am uh, găsit până acum uh, pentru a elabora o apărare europeană. Și acum, da, la nivel național, 80% din cheltuielile de apărare sunt la nivel național. Ceea ce înseamnă că în calitate de Uniune Europeană, ca state membre, nu uh, putem să îndeplinim uh, obiectivele și sarcinile pe care le-am stabilit pentru uh, următorii 20 de ani. 60.000 de de soldați în 60 de zile. Acestea au fost stabilite pentru intervenția în Balcani în anii 90. Încă nu putem să fim la înălțimea acestor obiective stabilite. Desigur, în circumstanțele se schimbă și trebuie să ne rafinăm aceste obiective. Trebuie să ținem cont aici de o precizare. Uh, Uniunea Europeană nu face uh, apărare teritorială, apărare colectivă. Asta ține de NATO. Capacitățile pe care le dezvoltăm, pe care le dețin statele membre și pe care le operează și le pun la dispoziția statelor membre Uniunii Europene uh, pot fi folosite și în contextul NATO. Dar nu facem noi asta. Uh, colectiv uh, ca state membre UE prin, și nici prin Fondul European pentru Apărare nu putem finanța totul. Deci trebuie să stabilim priorități. Aceasta este o precizare politică importantă. Nu pot eu să anticipez ce trebuie prioritizat, însă este evident că trebuie să ne concentrăm pe ajungerea la un punct în care să putem să desfășurăm operațiunile necesare când va veni momentul. La periferie sau în Africa trebuie sau în Libia, trebuie să putem interveni. Avem multe forțe în Europa, foarte multe. E vorba de, cea, de factorii care per, le permit să acționeze, de capacitățile superioare care să le permită să opereze în uh, medii dificile, periculoase. Avem un uh, sistem pentru a analiza aceste scenarii, pentru a vedea care sunt uh, neajunsurile, însă totul necesită timp. Nu ține de mine, prin urmare, acest aspect eu uh, vreau să reîntoarcem, să reaprindem flacăra în discuțiile pe care le purtăm, pentru că a, timpul este potrivit, contextul strategic este bun, e clar că SUA nu va fi alături de noi la fiecare pas, deci trebuie să fim mai autonomi. Uh, autonomia strategică e folosită uneori ca un termen destul de vag, nu este un uh, obiectiv absolut, ne facem eforturi pentru a-l îmbunătăți, uh, dar de la împărtășirea de informații secrete până la desfășurarea capacităților, facem acest lucru. Nu e vorba doar de desfășurarea de forță în ziua de azi, e vorba și de evaluarea amenințărilor transnaționale și așa mai departe și e vorba de a câștiga. Da, într-adevăr, în ultimă instanță trebuie să câștigăm, trebuie să fim noi uh, în față și nu codași. Să fim înaintea celorlalți. Îmi pare rău că nu am fost suficient de clari. Dacă am vorbit în van în ultimii doi ani, cuvinte goale, cred că nu. Cred că s-au înființat instrumente noi care acum 3, 4, 5 ani ar fi fost de neimaginat. Uh, am creat uh, o rubrică pentru apărare în bugetul UE, am creat fondul pentru apărare. Uh, așteptăm o finanțare ambițioasă și suntem puțin îngrijorați în ceea ce privește reducerile pe care le-am văzut dar uh, este clar că pentru prima dată vedem că avem și stimulentele financiare pentru a rupe blocajul în care ne aflăm uh, de atât de mult timp și pentru a uh, trece la nivelul următor în cooperarea pentru apărare la nivel european. Va fi mai bine când va trebui să facem față unui scenariu operațional european, extern, da, dar nu am ajuns încă la punctul la care ne dorim să fim. Va mai dura 5-10 ani. Împreună cu colegii uh, ne vom concentra pe aceste rezultate și vom încerca ca în 5-10 ani să ajungem la punctul în care să putem uh, să preluăm operațiunile pe care dorim să le desfășurăm. În ceea ce privește contribuabilii, un mesaj uh, important este să rentabilizăm banii cheltuiți, să nu ne risipim resursele în toate direcțiile, să acționăm împreună industria poate furniza aceste lucruri, dar nu înseamnă neapărat că și dorește să o facă. Nu trebuie să dăm industriei libertatea de a furniza ceea ce își dorește să furnizeze. Uh, trebuie să existe și coerență. Am avut prioritățile de um, um, dezvoltarea capacităților și ne-am concentrat pe acele sectoare. Neajunsurile militare sunt integrate în acele priorități. Deci ne concentrăm pe sectoarele corecte avem uh, și răspunsuri tehnice în legătură cu mediul în care interacționează procesele. Facem parte din mai multe comisii și ne aliniem uh, calendarele. Îmi pare rău uh, dacă am părut că abia acum uh, le punem cap la cap. Nu, lucrăm la acest lucru în fiecare zi și trebuie să ne concentrăm pe rezultate de acum încolo. PESCO este relativ uh, nou, trebuie și statele membre să demonstreze că își respectă angajamentele și dacă nu o fac, uh, evaluarea secretariatului PESCO poate arăta Consiliului că, în ultimă instanță, uh, se pot impune sancțiuni conform tratatului, care pot merge până la suspendarea statutului de membru. Nu știu dacă acest lucru se va și concretiza, dar avem în arsenalul nostru acest instrument care înainte nu exista. Eu eram uh, președintele grupul, grupului de lucru uh, de la Consiliu care se ocupa de redactarea acestor concluzii ale Consiliului și tipul de discuții pe care le aveam în 2013 față de ce discuții purtăm acum uh, sunt la ani lumină cooperarea pentru apărare era o, o problemă, acum vorbim despre acest subiect și oamenii uh, devin din ce în ce mai conștienți. Dar, desigur, statele membre au perspective și abordări diferite. Borel. Uh, Bineînțeles că nu toate statele membre au aceleași interese de securitate, nu au aceeași istorie, nu au aceeași abordare. Și tocmai aici intervine această busolă strategică care va fi foarte importantă, va fi un document important strategic pentru că se va baza pe analiza amenințărilor. Ace- acesta va fi documentul astfel încât să vedem care sunt amenințările cu care ne confruntăm în comun ca să avem într-adevăr o adevărată cultură strategică. Și apoi, da, într-adevăr, trebuie să fie eliminat acest, eliminat această distanță între ambiție și acțiune, rezultate. Nu scăzând nivelul de ambiție, însă încercând să fim mai realiști în abordarea noastră, astfel încât să ajungem la obiectivele pe care ni le-am propus și aș continua această conversație cu dumneavoastră, doamnă președinte, pe orice alte întrebări ați mai putea să aveți. Cred că PESCO E un instrument important, are aceste angajamente obligatorii, un lucru care nu exista până acum, există acele rapoarte, sunt analizate, trebuie să fie făcute. Acum trebuie să ne ocupăm de gestionare mai bine și trebuie să avem rezultate mai concrete pe obiectivele pe care ni le-am propus. Și apoi, să ajungem la o autonomie strategică pentru Uniunea Europeană. Cred că eu mă voi opri aici, dar, cum vă spuneam, aș, com- aș continua conversația cu plăcere. Vă mulțumim foarte mult. Poate foarte pe scurt, fiecare dintre dumneavoastră două, trei minute pentru răspunsuri, pentru că avem un alt subiect care urmează pe ordinea de zi, avem și o mică întârziere, dar iată, suntem foarte interesați de acest subiect și vedem ce conversație interesantă am avut. Domnule capitan? Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru întrebări. Da, întrebări importante, trebuie să o spun. Ce ne spuneați dumneavoastră și ce m-ați întrebat, ne-ați întrebat, dacă putem să facem față unui scenariu asemănător cu cel din Balcanii Occidentali. Colegul meu, Molenar, a răspuns puțin la această întrebare, într-o anumită măsură. Răspunsul e destul de clar ne lipsesc foarte multe, ne lipsesc foarte multe lucruri esențiale pentru a putea să avem asemenea operațiuni. Din perspectiva de planificare, noi știm exact ce nu avem, ce ne lipsește, știm bine. Avem scenarii de planificare și în asemenea scenarii includ și elementele acestea lipsă. Și acum noi încercăm să închidem aceste goluri în capabilități. Și acestea sunt tocmai chestiunea spinoasă din PESCO. Iată ce ar trebui să ne ghideze în PESCO. Însă lucrurile nu stau așa acum. Din două motive. Și unul ar fi e că dacă le cerem statelor membre ca într-un timp scurt să vină cu un proiect, atunci își analizează planurile lor naționale. Acestea sunt făcute de obicei pe 5, 10, 15 ani, așa că nu ne putem aștepta să existe viduri în acele planuri care să fie acum completate cu proiecte PESCO. Trebuie să avem o abordare mai spre viitor. Vedem că acum lucrurile încep să se miște Așa că asta e ceea ce trebuie să facem, să ne uităm mai mult spre viitor, să sprijinim mai bine statele membre în a identifica proiectele potrivite. E deja ceva de ce ne-am dat seama acum ultima, ultimul grup de proiecte a fost unul mult mai bun, se axa mult mai bine pe nevoile existente față de primele proiecte, așa că iată, am avansat puțin aici. Un al doilea motiv e Următorul și e de fapt observație personală a mea. Trebuie într-adevăr să discutăm ce își dorește PESCO să facă. Care e obiectivul? În primul rând, își dorește să mențină ceea ce noi numim suveranitate strategică europeană sau autonomie sau e ceva mai extins? și anume să fie sprijinite statele membre în dezvoltarea de capacități, ceea ce din perspectiva statelor membre e mai, mai extins decât european. NATO, chestiuni naționale și poate și altele ar putea interveni aici. Trebuie să clarificăm toate aceste elemente. Și ce facem noi acum și cu prioritățile pe care le avem pentru PESA e ceva mai extins față de ce avem în cadrul PESCO înseamnă că acele probleme cu capabilitățile cu care avem de-a face în Europa, într-o anumită măsură sunt incluse, însă nu sunt cele care ne și motivează în ceea ce facem. Cred că trebuie să discutăm despre asemenea aspecte ce e PESCO de fapt. Și aș încheia cu un proiect PESCO unul pe care v-aș recomanda să-l analizați de aproape, proiectul PESCO pentru răspuns la criză, Operation Score, în primul val. E un proiect care ar putea, în timp, să ducă la un fel de forță europeană care să poată să fie într-adevăr utilizată pentru operațiuni la scară mare. Acum discutăm cu statele membre care participă la proiect, discutăm cu acestea astfel încât să promovăm proiectul și ar putea fi miezul la tot ceea ce facem. Mulțumim! Următorii doi vorbitori, fiecare trei propoziții. Mulțumesc. Da, foarte pe scurt, dar voi încerca să și răspund la întrebări. De ce intră, va trebui să intrăm și în detalii, bineînțeles. PESCO nu e o soluție magică, însă e un instrument puternic pe care l-au statele membre. Uh, să vedem, dacă ne gândim la speranța de viață a unui om, nu știu cât acum, 82, 83 de ani, poate mai mult, haideți să analizăm PESCO ca fiind ceva permanent și acum să ne gândim din nou la o ființă umană în 2 ani. Ne așteptăm ca acest om să intre într-un concurs și să-l și câștige? Nu, trebuie să se pregătească înainte. Și să ne gândim și că nu vorbim de un singur om care aleargă, ci mai degrabă de un meci de rugby. Cu PESCO, de fapt, iată, am avut 2 ani, acești 2 ani statele membre încep acum să creeze această cooperare și vorbim de un fel de meci de rugby Încercăm să jucăm cu toții împreună. Dacă vorbim despre, despre PESCO, deja avem povești de succes. M-ați întrebat cum rămâne cu succesul. Cred că, în ceea ce privește cooperarea, dacă analizăm acest proiect PESCO, acest tip de cooperare între statele membre e unul complet nou. State membre care nu erau obișnuite deloc să coopereze cu alte grupuri de state membre, acum fac parte din proiectul PESCO. Așa că vă rog să intrați și pe pagina de internet care e accesibilă publicului, pesco.europa.eu și să vedeți cum arată această cooperare între statele membre. Un proiect poate să fie realizat oriunde. Statele membre nu au nevoie de PESCO pentru a realiza un proiect, însă PESCO e ceva mai mult. PESCO înseamnă cei care planifică planurile încep să o facă împreună sunt cei din domeniul militar, care sunt într-adevăr în domeniu și care încep într-adevăr să colaboreze. Așa că eu cred că e nevoie de o pasiune strategică, e nevoie și de timp, e nevoie de timp până când va, vor începe rotițele să se pună în mișcare. Dar există toate aceste elemente pozitive și cred că trebuie să ajutăm statele membre să comunice mai bine pe detalii. De ce spun că trebuie să ajutăm statele membre? Pentru că PESCO e condus de statele membre. Noi suntem un secretariat care care le sprijinim, dar de fapt cei care au voința de a acționa, cei care pot să o facă, sunt statele membre. Pe chestiunile legate de NATO, în NATO, în contextul, contextul declarației comune, noi încercăm să avem o coerență în eforturi, în rezultate, ajutăm statele membre să ajungă la acele rezultate comune pe baza declarației comune și astfel voi încheia. Mulțumim și acum domnul Molni, două, trei propoziții foarte repede. În primul rând, aceste intervenții m-au bucurat foarte mult, tot ceea ce ținea de ambiții și așteptări. Veștile sunt excelente aici. Apoi, în al doilea rând, trebuie să spun că și eu m-am gândit dacă Până la urmă, sunt și eu atins de un virus de antipesimism și limbaj birocratic. Da, Trebuie să ne gândim și la acestea. Dacă vrem să arătăm faptul că putem să ajungem la rezultate, atunci trebuie să o facem. Dacă revenim la PESCO, acele 20 de angajamente obligatorii, binding commitments, cred că trebuie să fie clarificate, pentru că există anumite aspecte unde obligațiile existau și înainte, de exemplu 20% pentru investiții și apoi pe celelalte Aici, da, vreau să fiu și frumos și bogat. Nimeni nu va fi împotrivă, însă ce trebuie să știm noi aici? Cum vor arăta aceste planuri naționale de punere în aplicare, dacă statele membre respectă obligațiile care sunt destul de soft pe acele 47 de proiecte? Aici cred că avem un nivel de ambiție care nu este suficient clarificat și nu avem în spate o planificare strategică cu grupuri strategice, cum, am, cum avem în Franța, în alte țări. Avem nevoie de documente strategice la nivel european. Dacă am avea 5 sau 6 obiective strategice și am grupa aceste proiecte pe obiective strategice, lucrurile ar fi mult mai clare și am putea să renunțăm la proiectele asemănătoare sau proiectele care stagnează. Și n-am avea 47 de proiecte, ci mai puține. Și încă un punct aici. Germanii au proiecte care sunt aceleași ca proiectele din PESCO, așa că ei acum se gândesc ce pot să facă, cum să abordeze acest tip de proiecte. Vedem că există redundanțe, există suprapuneri și sunt lucruri la care ar trebui să și renunțăm ar trebui să fie prezentate lucrurile mult mai clar, să se spute, iată, output-ul, iată ce va rezulta. Cred că altfel ar fi mai util și mai clar pentru toată lumea, și pentru parlamentari și și pentru publicul larg. Vă mulțumim, mulțumim tuturor vorbitorilor. Iată, a existat un interes crescut și sprijin, un schimb de opinii important, bogat, nu doar pentru că am vorbit despre PESCO, ci și pentru că ne dorim ca PESCO să fie o poveste de succes. Și așa că acum vă spun mulțumesc și la revedere. Haideți să trecem acum mai departe, la următorul punct de pe ordinea de zi, subiectul va fi Brexitul. Acest punct este un punct cu ușile închise în camera, așa că rog toate persoanele care nu au, nu pot să participe la lucrările noastre să părăsească acum sala. Vă mulțumesc frumos, continuăm în două minute și îmi cer scuze pentru întârziere.